Bonjour, euh, merci d'être là. On va donc euh, commencer. Et euh, je voudrais dire que le succès de ces, ces, cette réunion interparlementaire această adunare interparlamentară care are loc astăzi și ieri um, dovedește cât de mare este interesul de toate părțile. Pe de o parte, uh, de partea deputaților europeni, dar pe de altă parte și a delegațiilor uh, de la nivel național. Ce qui est extraordinar. Ceea ce este deosebit în legătură cu această legislație referitoare la datele personale, acestea se referă la toți cetățenii și va afecta în mod clar viața fiecăruia. Trebuie să fim în mod special atenți la acest lucru și, în aceste condiții, să asigurăm o protecție eficientă a acestui drept fundamental, și anume de respectare a vieții private și a protecției datelor cu caracter personal. Pe de altă parte, n-ar trebui să pierdem din vedere un alt lucru. Această legislație se aplică tuturor sectoarelor economice, prin urmare nu se limitează doar la domeniul uh, digital sau la ce se întâmplă online. De aceea în căutarea sa, legiuitorul va trebui să garanteze pe de o parte respectarea vieții private, private a cetățenilor, iar pe de altă parte să nu afecteze în mod disproporționat firmele care reprezintă un adevărat factor de creștere economică și de ocupare și de care, bineînțeles, avem nevoie, în special în momente de criză ca cel prin care trecem acum. Pachetul legislativ al Comisiei Europene prevede niște progrese deosebite în ceea ce privește întărirea protecției datelor cu caracter personal. Însă aceste nou, noi drepturi vor avea consecințe doar dacă sunt implementate în mod cu adevărat eficient. Avem nevoie de o autoritate națională care să fie cu adevărat independentă, care să dispună de competențe și de resurse suficiente pentru a-și realiza misiunea și știm că acest lucru nu se întâmplă acum în toate statele membre. De aceea aș vrea să reamintesc aici articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care consacră acest principiu afirmând că respectul regulilor este supus controlului unei autorități independente. Avem nevoie de o bună guvernanță la nivelul UE, care să asigure o cooperare bună între autoritățile naționale de control și, de asemenea, o coerență în felul în care se aplică diversele prevederi. Avem de asemenea nevoie de sancțiuni în cazul în care aceste reguli sunt încălcate. Dar aceste sancțiuni trebuie să fie proporționale cu daunele produse și uh, cu delictele comise. Iată, deci, uh, întrebările care se pun pentru acest al cincilea grup de lucru care începe în această dimineață și vă voi prezenta în continuare imediat care sunt uh, oratorii noștri de astăzi. Vă atrag atenția încă de la început că aveți fiecare la dispoziție 10 minute pentru expunerea dumneavoastră, iar după aceea vom da cuvântul participanților din sală, iar cei care doresc să pună întrebări din sală vor trebui să facă acest lucru în doar două minute, timp în care trebuie să includă și prezentarea uh, personală, pentru a putea avea o adevărată dezbatere, așa cum am prevăzut pentru această cincea parte. Așa că vă prezint uh, în dreapta mea domnul Peter Erickson, președinte al um, Comisiei de Afaceri Constituționale în Parlamentul suedez, domnul Peter Hastings, care este uh, supervizor de protecție a datelor europene, la stânga mea domnul Jacob Constan, președinte al grupului de lucru pe articolul 29, și domnul Mario Oetheimer, care este membru al Agenției de Drepturi Fundamentale a UE. Am să încep dând cuvântul domnului Erickson. Thank you very much. Mulțumesc. Am să încerc să vorbesc în engleză. După cum știți, reprezint Parlamentul suedez și anume Comisia Permanentă pe Afaceri Constituționale. Parlamentul suedez este convins că o protecție a datelor personale eficientă are nevoie de reguli europene comune. Și avem și câteva idei asupra felului în care acest lucru trebuie să se întâmple. Parlamentul European, Parlamentul suedez consideră că modalitatea cea mai eficientă de realizare a acestui lucru este aceea de a reforma directiva și nu de a avea un nou regulament. Dacă totuși Uniunea Europeană alege această cale a regulamentului, poate atunci ar trebui să ne gândim din nou cum ar trebui să fie acest regulament pentru a putea avea un sistem puternic de protecție a datelor atunci când este nevoie. Și pentru că vin din partea Comisiei de Afaceri Constituționale, avem un punct de vedere specific în această privință și putem spune că până acum protecția datelor a fost în conformitate cu celelalte reguli de libertate de expresie și libertatea presei. Însă în regulament trebuie neapărat ca principiul uh, transparenței documentelor să fie inclus. Lucru care nu se întâmplă deocamdată, probabil la articolul 80 Uh, e vorba de acest lucru, dacă va rămâne așa cum este, nu este inclus acest principiu. O altă problemă este că o armonizare prea mare considerăm noi că ar putea fi contraproductivă pentru că ar slăbi procesul de uh, protecție a datelor cu caracter personal. De ce spun aceasta? Pentru că dacă utilizarea datelor este considerată pe picior de egalitate, atunci introduce posibilitatea a, reduce posibilitatea de a avea niște reguli mai stricte pentru date cu adevărat speciale. Și Comisia are o abordare mai degrabă cantitativă și nu calitativă IMM-urile aveau, au un sistem de reglementare diferit. Companiile mari, companiile care au peste 250 de lucrători, au reguli mai stricte și o altă abordare. Deci noi considerăm că ar trebui să avem o perspectivă diferită, și anume că datele de caracter personal obișnuite și cele mai sensibile, mai delicate, ar trebui să aibă o abordare diferită din punctul de vedere al protecției lor. De asemenea, regulamentul ar trebui să recunoască că pentru date diferite, din punct de vedere calitativ, e nevoie de protecție diferită. Există situații în care utilizarea datelor cu caracter uh, personal nu este periculoasă. De aceea, pe viitor, credem că e nevoie de reguli mai simplificate pentru datele uh, care nu sunt delicate și pentru utilizarea lor Uh, de zi cu zi, să spun așa. Reformarea directivei probabil că este o modalitate mai bună pentru a face acest lucru. Parlamentul suedez, de aceea, este pentru un model în care utilizarea datelor personale este permisă și este liberă atâta timp cât nu se încalcă drepturile la viața privată. Comisia propune însă un regulament care duce la și mai multă birocrație și le mai multe, mai multe reguli și aceasta creează costuri suplimentare pentru organizații și pentru companii care au de-a face cu date personale care nu sunt de risc sau uh, sensibile. Și e adevărat că ghișeul unic pentru unii reprezintă costuri mai mici, dar pentru alții reprezintă costuri mai mari. Propunerea uh, Comisiei, de asemenea, de a avea acte delegate în foarte multe domenii, de fapt în prea multe domenii, așa cum este acum, o vedem și pe aceasta ca pe o problemă. Pentru că riscul este ca, în practică, Comisia să devină, practic, un fel de braț uh, legislativ. Și nu acesta este scopul tratatelor europene. O altă problemă pe care am identificat-o este că nu putem ști cum se va dezvolta acest regulament pe viitor. Există un conflict foarte clar cu principiul de subsidiaritate. Iar cantitatea de acte delegate este excesivă din punctul nostru de vedere. O altă consecință ar fi că autoritățile naționale de supraveghere își pierd practic o parte din propria lor independență. Pentru că, între ghilimere, vor primi ordine din partea autorităților europene, cum ar fi, de exemplu, din partea Comisiei. Aceasta ar putea deveni o problemă constituțională în Suedia și probabil că și în alte țări. În concluzie, Regulamentul Comisiei este prea birocratic, prea detaliat și aceasta va duce la o lipsă de eficiență și la costuri inutile. Însă și mai important este că acesta nu permite o bună protecție a datelor acolo unde cu adevărat este nevoie. Comisia trebuie să pună în față o propunere modernă, eficientă și să nu se piardă într-o abordare prea centralizată și prea detaliată. De aceea va fi foarte greu să uh, obținem un proces de aprobare din partea cetățenilor pentru un astfel de regulament uh, care în principiu promovează o mai bună protecție a datelor cu caracter personal. Și acum câteva cuvinte în legătură cu datele personale, cu inspecțiile asupra controlului de date. În Suedia avem niște resurse economice foarte bune. E vorba de un buget de 5 milioane de euro la anul, care este prevăzut pentru aceste inspecții, dar, bineînțeles, cererile sunt în creștere și probabil că vom avea nevoie de și mai multe resurse. Mulțumesc, uh, domnule Erickson. Dau cuvântul acum domnului Peter Hastings. Um, Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să încep spunând că pachetul uh, legislativ propus de comisie este un pas uriaș înainte pentru protecția datelor în Europa. Un pas necesar și foarte binevenit. Dar de asemenea, are și o serie de slăbiciuni. În primul rând, acest pachet nu este atât de cuprinzător cât ar trebui să fie și părțile referitoare la uh, aplicarea legii din directivă nu au suficientă uh, anvergură și mai sunt de asemenea unele părți care trebuie clarificate și reglate. Am uh, dezvoltat aceste, opinii, aceste idei în avizul din martie anul acesta și mă bucur să văd cum diverse puncte au fost uh, preluate în uh, documentele de lucru ale raportorilor și vorbitorii de el s-au referit la asta. Deci nu se mai repet. În această sesiune pe care o avem, ne concentrăm pe asigurarea unei implementări eficiente și uh, corespunzătoare a drepturilor și obligațiilor în ce privește datele. Asta înseamnă că uh, dat, subiecții uh, procesării datelor ar trebui să își poată exercita mai bine drepturile în uh, practică, iar controlorii și procesorii de date ar trebui să poată să-și respecte mai bine obligațiile lor în activitatea practică și că rezultatele ambelor uh, ar trebui să fie mai coerente la nivelul Uniunii Europene decât sunt acum. Asta implică aranjamentele care sunt propuse pentru supervizare și aplicare, cât și pentru cooperare și consecvență și coerență între diversi operatori de date. Și în acest context, dați-mi voie să ridic următoarele șase sau șapte chestiuni. Mai întâi susțin cu putere prevederile legate de independență, precum și de puterile și resursele Agenției de Protecție a Datelor, autorităților de protecție a datelor, independența este un element esențial al dreptului la protecția datelor, așa cum este el stabilit în cartă, și acest lucru a fost subliniat de uh, Curtea de Justiție în cazul Comisiei împotriva Germaniei și practic această decizie este integrată acum în regulament. Oricum, uh, începește modul în care sunt numiți uh, membrii APD, uh, se spune că se pot face ori de către guvern, ori de către Parlament. După opinia mea, ar fi mai bine să avem o implicare sistematică a parlamentelor naționale în numirea membrilor. Și în ce privește resursele adecvate, nevoia de resurse adecvate, trebuie să oferim niște criterii mai obiective pentru a, a asigura resurse Uh, suficiente, pentru că altfel în practică nu se va întâmpla așa. Comisia examinează detaliile, există un chestionar, dar ar fi bine să integrăm un mecanism prin care uh, mai multă obiectivitate ar putea fi injectată. În ce privește sancțiunile, cred că e nevoie de mai multă flexibilitate în oferirea unor sancțiuni administrative pentru a asigura mai bine proporționalitatea amenzilor ca atare dar de asemenea și o utilizare eficientă a celorlalte puteri, care nu sunt atât de evidente, dar sunt implicite și includ uh, aici uh, puterile de reparații, de remedii. Uh, aici ne putem gândi la mai multe instrumente, la crearea unei strategii de enforcement. Ambele puteri sunt esențiale și sunt exercitate împreună. Vor trebui dezvoltate orientări în legătură cu utilizarea corespunzătoare a acestor puteri și cred că uh, Uh, Bordul European pentru Protecția Datelor va putea face asta, dar va avea nevoie de mai multă flexibilitate și nu doar să impună amenzi uh, tot timpul obligatoriu prin, uh, prin lege. În ce privește autoritățile, este asta e un lucru bun venit, dar definiția principalului, principalei instituții Controlorii nu sunt uh, companii multinaționale. De fapt, uh, poate exista, pot exista mai multe entități, dar un lucru pe care trebuie să-l clarificăm este care e abordarea pe care avem. Dar oricum, atunci când există o autoritate principală, vrem să subliniem că nu trebuie văzută ca o competență exclusivă, ci ca o structură de cooperare cu alte autorități competente de supraveghere. Acest lucru este exprimat în uh, text, fără să afecteze capitolul 7, care se leagă de cooperare și uh, coerență. Însă acesta este un lucru fundamental. Uh, autoritatea principală poate fi conducătoare, să zicem așa, dar nu are puterea de a interveni în afara jurisdicției sale. Deci se va baza pe inspecțiile și celelalte activități de aplicare a regulilor pe care le execută celelalte autorități. Și poate ar fi mai bine ca autoritatea principală să fie mutată în contextul cooperării. Și asta mă aduce la capitolul 7 ca întreg. Cred că e o structură bună, dar sunt elemente importante care trebuie să fie clarificate sau ajustate. Mai întâi, și aici mă concentrez pe mecanismul uh, de coerență, nevoia de a clarifica condițiile care vor uh, duce la lansarea, la mm, pornirea mecanismului de coerență. Când două cazuri trebuie prezentate acestui mecanism. Dacă citiți și vă gândiți la consecințe, există un risc real ca acest mecanism să fie supraîncărcat sau poate există uh, riscul să existe uh, cazuri, să existe cazuri tratate în mod diferit și am o teamă de birocrație la acest nivel. De asemenea, trebuie să existe flexibilitate și uh, termene realiste pentru adoptarea avizelor autorității. Acum e vorba de o lună. Nu mi-amintesc să se fi luat cu consens o decizie într-o lună, nici cea mai bună decizie. Deci asta nu va funcționa. Trebuie să fim mai flexibili și ambele sunt, uh, reprezintă factori cheie de succes. Apoi, începește puterile comisiei. Uh, ne-am uh, referit deja în termeni generali. Cred că în acest mecanism puterile ar, fi, ar trebui să fie limitate și clarificate. Rolul comisiei, după părerea mea, e important, dar ar trebui să fie limitat la ori la lansarea, uh, la sesizarea bordului de protecție a datelor, bordului european de, secur- de uh, protecție a datelor, sau la puterea de a emite avize. Ar fi foarte valoros, dar odată ce bordul a decis, nu cred că e posibil ca Comisia să uh, schimbe deciziile în cazuri individuale. Și există, cred, acum prevăzute niște puteri pentru comisie care cred că sunt de-a dreptul inacceptabile și încalcă în mod flagrant principiul independenței, așa cum este el stabilit de uh, decizia împotriva Germaniei, și anume că nu ar trebui să existe influențe externe. Sigur, uh, Comisia este independentă față de statele membre, și, dar nu poate fi considerată ca un organism independent în acest context. Și vor fi cazuri în care Curtea de Justiție ar trebui să fie implicată în, ori în contextul unei proceduri de încălcare a tratatelor, dacă ceva nu merge cum ar trebui să meargă, și o uh, cerere orală, cum ar fi de suspendare. Ieri, doamna Reding s-a referit la cazuri evidente de încărcare a legislației europene și asta mi-a adus aminte de uh, ce a spus uh, de argumentul uh, Germaniei pe care Curtea Europeană nu l-a acceptat și nici eu, sincer, nu l-aș accepta. Apoi, propunerea este să se dea secretariatului serviciilor de protecție a datelor uh, responsabilitatea. Ne-am deja am jucat acest rol, dar asta ar trebui să vină cu o clarificare a cerințelor și resurselor necesare. În acest moment, evaluarea este destul de limitată și cred că de asemenea trebuie să reconsiderăm această chestiune nu e o problemă legislativă, dar e o problemă foarte importantă cheie pentru succesul acestei inițiative. Și apoi există și o altă problemă legată de actele delegate, dar vreau să las acest subiect lui Iacob Kunstam, care cu siguranță va vorbi despre acest subiect, pentru că grupul privind, pentru articolul 29 a adoptat recent un aviz în această chestiune și voi reveni eventual mai târziu și eu. Mulțumesc. Eh Mulțumesc. Așadar, puteți prelua cuvântul domnule Iacob Comștam. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi profita de ocazie și vă voi susține prezentarea în limba olandeză. Este un lux pe care mi-l pot permite cu această ocazie. Înainte de a răspunde la întrebări, întrebările care au fost adresate pe marginea acestui panel, fără să atrag atenția asupra unui lucru pe care l-a spus domnul Peter Hastings. La articolul 29, uh, noi, în calitate de grup de lucru, discutăm despre propunerile Comisiei Europene și le urmărim. Și, de asemenea, am uh, emis un aviz care se găsește în fața dumneavoastră. Există o serie de puncte care au fost abordate, dar care astăzi nu vor fi abordate în discuție. Noi apelăm la dumneavoastră, la toți, pentru ca două puncte să nu fie uh, atinse, și anume definiția privind uh, datele cu caracter personal și protecția acestora, pentru că ieri s-a discutat pe această temă și de asemenea nu putem să ne referim la uh, solicitarea privind uh, competențele exclusive. În cursul discuțiilor între Parlament și Comisie, am înțeles că în ceea ce privește aceste două aspecte se mai lucrează încă. De aceea ar trebui să evităm să facem și noi același lucru. Doresc să exprim dorințele noastre și, de asemenea, și Parlamentul European a exprimat această dorință, și anume ca uh, noul cadru legal să fie exhaustiv. Uh, S-au propus două instrumente și acest lucru este clar, vorbim de un regulament și de directivă, iar noi apelăm la Parlamentul European pentru ca acest lucru să se realizeze într-o abordare de tip pachet. Aceasta este, de fapt, și scopul întregului, uh, întregii inițiative, și anume să stabilim care sunt valorile fundamentale și să respectăm condițiile de bază. Bun, acum să trecem la sancțiuni. Noi suntem o autoritate de supraveghere și pentru autoritățile de supraveghere aceste sancțiuni sunt foarte importante. În sectorul partic privat, ehm, datele cu caracter personal eh, sunt foarte importante. Eh, ele reprezintă un bun foarte important, ceea ce a spus și doamna Reding. Uh, acest lucru a dus ca valoarea datelor de pe Facebook, uh, respectiv valoarea Facebook la bursă, să se dubleze. Anumite servicii și anumite produse sunt foarte scumpe, de aceea aceste companii ar putea fi considerate ca companii ce dețin monopolul. Însă, ar fi nevoie în acest moment de anumite sancțiuni care să fie valabile și să fie valabile în aceeași măsură pentru toate domeniile. Peter Hastings a menționat și el aceste sancțiuni. Doresc să spun de asemenea ceva și uh, referitor la acest uh, mecanism de asigurare a coerenței. Și mă alătur celor spuse de Peter Hastings. Însă doresc să completez cu două puncte și să le subliniez în mod deosebit. Nu trebuie să fie un secret faptul că, în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui mecanism între uh, autoritățile de supraveghere naționale și de protecție a datelor există opinii separate. Sperăm ca în viitorul apropiat să putem să ajungem la un aviz comun în ceea ce privește acest punct. Suntem însă de acord în ceea ce privește un lucru menționat de domnul Hastings și anume legislația uh, și dreptul Comisiei Europene de a interveni dacă nu este de acord cu o decizie a Autorității pentru Protecția Datelor. Aceasta însă este o intervenție în independența noastră. Și acum câteva cuvinte pe scurt despre buget. Uh, colegul din Suedia a abordat această chestiune. Pentru a oferi o protecție bună a datelor cu caracter personal, Iată că acesta a devenit um, o problemă în acest lanț și mecanismul de asigurare a coerenței s-ar putea să agraveze lucrurile. Tot mai multe uh, date cu caracter personal sunt colectate, sunt prelucrate, iar în ultimul deceniu s-a întâmplat acest lucru în mod uh, sporit, atât în sectorul public cât și în cel privat. Pentru o supraveghere bună și pentru a putea gestiona bine cadrul legislativ, trebuie să facem lucrurile bine. Cadrul legislativ în Uniunea Europeană a încercat să fie armonizat. Este un lucru necesar, dar este necesar ca și mecanismul să fie implementat în practică. Fiecare autoritate de protecție a datelor trebuie și poate să participe la acest lucru. Iar noi apelăm la o descriere mai bună și la o configurare a cadrului bugetar. Nu trebuie să existe dependențe, nu trebuie să fim... Sigur că există o dependență de uh, venituri, de uh, produsul intern but de așa numitele sedii principale. Însă dacă există dezechilibre prea mari în ceea ce privește bugetele autorităților pentru protecția datelor, atunci uh, este nevoie de companii de dimensiuni mai mari care, în ultimă instanță, să ar submina activitatea celorlalte autorități de protecție a datelor mai mici. De asemenea, trebuie să ne gândim la actele delegate. La întâlnirea de astăzi am discutat și despre acest lucru. Și sigur că putem să mai găsim și alte criterii pentru a îmbunătăți acest lucru. Și în baza acestor criterii, toți delegații pot uh, verifica uh, actele delegate în comparație